Procediamo ora alle dichiarazioni di voto. Trecem acum la explicațiile de voce. Aș vrea să îi rog pe toți deputații să iasă din sală dacă nu sunt interesați să participe la dezbatere. Vi informo di aver ricevuto... Aș dori să vă informez că am primit mai multe declarații și rugăminți de, de explicații de vot, așa că putem să continuăm însă numai până la ora 14.45 în cel mai rău caz pentru a permite serviciilor să reia ședința la ora 15. Toate declarațiile și explicațiile de vot vor fi examinate mâine. Alte declarații și explicații vor putea fi prezentate în scris. Începem cu raportul Moisă. Liniște, vă rog. Cine nu este interesat de dezbatere poate să iasă, vă rog. Domnul Pociac are cuvântul un minut. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Sunt convins că vocea mea nu va fi foarte bine auzită, dar oricum am să mă exprim. Salut apropierea pe care am manifestat-o față de Republica Moldova, lucru pe care l-am susținut încă de când eram uh, membru al grupului.